Bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre place, je vous propose. vă rog La punctul 13 de pe ordinea noastră de zi, urmează să vă prezint proiectul de raport pe care l-am redactat. Aceasta a fost uh, sarcina care mi-a fost încredințată. Este vorba despre un dosar important, nu doar pentru că mă ocup eu de el, ci pentru că este vorba despre un dosar ce conține suficiente dificultăți. Este vorba despre responsabilitatea statelor de pavilion în ce privește punerea în aplicare a directivei 2009 per 13 a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi. E vorba de uh, o convenție din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificarea directivei 1999 per 63. Aici e bine să menționăm mai întâi câteva elemente. Din punct de vedere istoric, toate aceste discuții care se poartă acum în 2012 au uh, început odată cu accidentul din uh, 99 al uh, navei Erika. Poate vă amintiți că atunci când a avut loc naufragiul uh, navei Erika, S-a constatat că nu se făcuse un control adecvat al navei. Certificările de conformitate a calității și um, pregătirea, instruirea profesion, uh, profesională a personalului de bord au fost puse în discuție. Ei bine, ca urmare, pe plan internațional, uh, s-au lansat negocierile pentru Convenția privind munca în domeniul maritim, încheiată în 2006, deci uh, câțiva ani mai târziu. Acesta fiind contextul, s-a încheiat un acord între partenerii sociali pe care i-am citat mai devreme, iar acest acord a fost uh, preluat în directiva 2009 per 13. Ei bine, aceasta este directiva pe care noi trebuie să o punem în aplicare. Există două probleme aici. Probleme de conținut și probleme de fond. ca să nu complicăm lucrurile, o să vă spun că Convenția privind munca în domeniul maritim nu conține toate măsurile și toate dispozițiile pe care le aveam în vedere. Mai întâi, certificarea. Avem aici câteva elemente ce țin de remunerare, de salarizare și, uh, în principiu, Uniunea Europeană nu are competență în materie de salarizarea. Deci această dispoziție, această prevedere n-a putut fi preluată în directivă. De asemenea, mai sunt câteva elemente cu privire la termenul de punere în aplicare și acestea au fost uh, invocate și câteva chestiuni legate de condițiile de recrutare. Astfel, uh, Comisia a propus două texte separate. Avem mai întâi un text care este analizat de Comisia de Transporturi. Dacă nu mă înșel, raportor este chiar domnul Simpson. Acest uh, text insistă pe responsabilitatea statului de pavilion și uh, responsabilitățile practic se împart. Este un text mai puțin uh, complicat de pus în aplicare decât textul pe care îl avem noi acum în față. Textul pe care îl avem noi acum în discuție conține o dificultate în plus, anume în Consiliu, dintr-o dată, statele membre nu mai vor să uh, discute despre o directivă care pune în aplicare un acord încheiat între partenerii sociali. Iată, în mare, care este contextul în care discutăm despre această propunere. În ce mă privește, în cooperare cu ETF, cu Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi, am încercat să uh, tratăm principalele dispoziții din uh, convenție și să le preluăm în text. Cred că ne vom confrunta cu dificultăți în ce privește Consiliul, dar vom avea dificultăți uh, și în raport cu Comisia, pentru că, din punct de vedere juridic, nu putem acționa de unii singuri. Însă, părerea mea sinceră este că trebuie să lansăm această dezbatere, pentru că, dacă nu, Lucrul cel mai uh, important sau unul dintre cele mai importante, după părerea mea, din uh, tot acest proces legislativ va fi lăsat la o parte. Vă dau doar uh, două exemple frapante. Problema inspecțiilor, natura inspecțiilor și remunerarea. Știu că acestea sunt uh, subiecte dificile și de multe ori le abordăm și în alte dosare în comisia noastră, însă în cazul de față fiecare știe și uh, a văzut că de mai multe ori s-a pus această, aceste probleme. Nu doar uh, atunci când a naufragiat nava Erica, s-au mai pus aceste probleme în discuție de nenumărate ori. E vorba despre pregătirea personalului. Raportul Christensen merge în același sens. Încă o dată, nu este suficient să ne limităm la un simplu blabla, să zicem, da, vom face, uh, nu, dacă vrem să punem în aplicare acest acord, nu trebuie să creăm false speranțe. Cam atât, mă opresc aici, vă las timp să analizați textul și să vă gândiți dacă sunteți de acord cu alegerea mea. Eu cred că împreună cu serviciul nostru juridic va trebui să lucrăm la o strategie pentru a evita aceste dificultăți Însă, cred că n-ar fi bine să ne limităm doar la cele propuse de Comisia Europeană, pentru că dacă ne uităm la proiectul de directivă pe care Iani l-a transmis, vedem că el nu cuprinde decât uh, dispoziții destul de facile, uh, definiția unei nave, definiția armatorului, necesitatea controlului de conformitate și cine este organizația sau autoritatea care asigură conformitatea. Plus uh, câteva puncte finale referitoare la uh, certificare și plângeri, la reclamații. Și, desigur, uh, transpunere. Eu am venit cu un proiect mai ambițios decât propunerea Comisiei. Iată, deci, în ce constă dificultatea în acest dosar dar mi s-a părut necesar să avem o astfel de abordare. Declar deschisă discuția și îi dau cuvântul domnului Cric. Oui, Madame la Présidente. Euh... Mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare bine că în prezentarea dumneavoastră ați menționat că vreți să extindeți propunerea făcută de comisie. Eu uh, sunt uh, dintr-o circumscripție care a fost uh, afectată grav de poluarea și naufragiul, practic, vasului Erika. Deci, având această traumă în minte, Cred că o astfel de abordare, precum cea pe care o propuneți dumneavoastră, o abordare proactivă, nu face decât să ne onoreze. În al doilea rând, în ce privește pavilioanele maritime și transportul maritim în general, constatăm uh, tot felul de fenomene și dacă acest raport ar putea fi prilejul de a remedia unele practici uh, nefaste, mai ales în ce privește personalul de navigație, ei bine, cred că noi, comisia noastră, nu putem decât să vă urmăm. Lucrul cel mai dificil, după părerea mea, ține însă de remunerare. Aici cred că mergem mult mai departe decât uh, limita pe care o aveam noi uh, stabilită până acum. E ceva, un lucru cu care nu suntem obișnuiți. Însă, cred că vom putea să aprofundăm chiar și această chestiune în uh, comisia noastră. Însă, repet, eu vă urmez în abordarea dumneavoastră, chiar dacă mergem mai departe. Președinta, mulțumesc. Mai dorește și altcineva să intervină? Domnul Bacher nu-i prezent. Domnule Lieric, nu? Domnule Favre. Oui, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. úmluvy mezinárodní Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Există și acordurile Organizației Internaționale a Muncii care reglementează activitățile maritime. Puteți ține cont și de acestea? Mă, cher coleg, j'avais pas mis la, la langue. Iertați-mă, nu mi stabilisem limba pe consolă, deci n-am auzit decât sfârșitul întrebării noastre. Mulțumesc. Vă repet, spuneam doar că există și acordurile din cadrul Organizației Internaționale a Muncii cu privire la activitățile în domeniul maritim. Se consideră și acestea? Mulțumesc. Or, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vais... Dacă nu mai există alte cereri de intervenție, o să dăm cuvântul colegului nostru, care este raportor la Comisia de Transporturi. Vă rog. Domnul Bach, mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în germană pentru că am pregătit un aviz în germană. Este clar, așa cum a spus-o și dumneavoastră, sunt raportor în Comisia pentru Transport pentru această propunere și salut în general toate expunerile de până acum. Cred că mergem în direcția potrivită. Constatăm că și în Comisia pentru Transport există aceeași abordare, există și aceeași direcție în care se dorește a se merge și uh, salutăm faptul că în cadrul dialogului social între partenerii sociali se poate, a obținut un rezultat foarte bun. Cred că trebuie subliniat acest lucru în uh, dosarul acesta și de fapt nu numai în dosarul acesta. Ne vom limita la câteva puncte pe care le-ați uh, menționat și dumneavoastră, inspectarea și uh, punerea în aplicare a prevederilor care trebuie să fie mai severă, dar și uh, cel mai bine și problemele de personal uh, și uh, întreținerea, toate acestea sunt uh, conținute în articolul 5 și cred că trebuie și ele îmbunătățite toate aceste aspecte. Iată de ce eu susțin cu multă convingere această propunere. Mulțumesc! Dacă nu mai există alte intervenții, încheiem aici. Ba nu, înainte de asta îi dau cuvântul doamnei Berg din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, doamna președinte. Bună dimineața tuturor. Cred că dumneavoastră ați rezumat foarte bine propunerea și ați uh, explicat importanța acestei propuneri. Comisia Europeană, prin această propunere, încearcă să răspundă la solicitarea primită. uh, în 2009 din partea partenerilor sociale, Atunci uh, ei s-au pus de acord cu privire la conținut și au uh, făcut două propuneri în legătură cu dispozițiile de punere în aplicare. Acum, trebuie să înțelegeți că pentru comisie a fost foarte greu să vină cu astfel de propunere precum cea pe care o aveți pe masă. Uh, Acordul uh, social uh, are totuși uh, niște prevederi mult mai limitate decât convenția privind munca în domeniul maritim. Securitatea socială, cazarea, de pildă, nu sunt incluse. Partenerii sociali nu au discutat despre agenții, despre cele care furnizează forță de muncă, care au un rol destul de important în industria de navigație. Deci avem aceste două propuneri privind statul de pavilion și statul de port, iar um, scopul lor este să pună în aplicare acordul social. Dar am lăsat la o parte câteva elemente, cele pe care le-ați menționat uh, și pe care le-am menționat eu mai devreme. Uh, remunerarea nu este o competență prin tratat. Există câteva dispoziții care, da, uh, țin de dreptul muncii european, uh, siguranța la locul de muncă. Acestea merg mai departe de obligațiile minime stipulate de Convenția Internațională. Iată de ce Comisia Europeană, așa după cum ați spus dumneavoastră, nu cred că vă va putea susține în fața Consiliului. Noi uh, avem uh, convențiile internaționale ca punct de reper pentru aceste dispoziții și credem că Directiva 2009 per 13 ar trebui să fie cea de referință, directivă care include acordul social. Considerăm că este greu să anvizajăm uh, proceduri de certificare. Aceasta ar fi o o temă diferită, pentru că certificarea ar fi diferită pentru statele membre față de țările terțe. V-am explicat și de ce. Directiva 2009 13 are o altă sferă de aplicare decât Convenția privind munca în domeniul maritim. Simplul fapt că se emite un certificat nu spune nimic despre obligațiile statului membru și al proprietarului, al armatorului. Așadar, pentru a menține condiții de participare egale pe plan internațional, noi ne-am gândit că ar trebui ca certificarea să se facă conform Convenției privind munca în domeniul maritim și nu conform Directivei 2009-13. Vedeți acest lucru din propunerea noastră. Pe de altă parte, suntem de plin, în deplin acord cu dumneavoastră și putem accepta multe dintre amendamentele pe care le propuneți în proiectul de raport, cele care se referă la competența inspectorilor și um, procedura de tratare a reclamațiilor la bord, precum și altele. Sperăm ca până la urmă această directivă să poată fi transpusă corect. De fapt, acesta este scopul întregii noastre activități. Sperăm să îmbunătățim condițiile de sănătate și de muncă la bordul navelor din statele de pavilion european. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Aș vrea să-i spun domnului Falbr, în primul rând, că Convenția cu privire la activitățile în domeniul timp din 2006 este o convenție care a fost negociată în cadrul Organizației Internaționale a Muncii și cred că corespunde perfect preocupărilor dumneavoastră. Apoi, eh, probabil că vom avea o zi foarte aglomerată, dar poate că atunci când eh, mergem eh, la Geneva, să încercăm să avem și un schimb de opinii cu responsabilii acestei convenții la Geneva, pentru a vedea cum, care este stadiul implementării ei. Nu vreau să reiau acum argumentele în legătură cu acest punct. Mă bucur că în cadrul Comisiei pentru Transport există aceeași abordare, ceea ce ne va permite să avem o poziție puternică din partea Parlamentului. Eu însă nu voi da drumul la această chestiune, pentru că înțeleg că există o problemă juridică, dar uh, incluzând și argumentul țărilor terțe, se face că cunosc un judecător la Curtea Drepturilor Maritime, care se numește Jean-Pierre Cot. Și când am discutat cu Jean-Pierre Cot, care este o figură cunoscută în acest Parlament, a fost membru în Parlamentul European, mi-a spus chiar și înainte că nu apreciază când de Uniunea Europeană își dezvoltă propriile standarde în domeniul dreptului maritim, cu ideea că trebuie să fim uh, partizani exemplari ai punerii în aplicare a dreptului uh, maritim. Dacă nu credem în aceasta, nu va crede nimeni în aceasta. Deci, uh, dacă facem adăugiri pe aici pe acolo, lucrurile nu vor sta în picioare. În schimb, ni se propune să facem mai puțin, pentru că convenția nu va fi decât în parte transpusă în mod direct în Uniunea Europeană. Deci dacă Uniunea Europeană trebuie să ofere nivelul exemplar de punere în aplicare a dreptului internațional, atunci, uh, cu privire la Convenția pentru uh, activitățile maritime, trebuie tocmai să uh, sesizăm întregul câmp de aplicare al acestei convenții. Știu că aceasta pune probleme pentru a vedea dacă Uniunea Europeană este, este reprezentată în cadrul uh, convenției acesteia cum trebuie. Știu că există o problemă juridică din cauza lipsei uh, uh, înaintea personalității juridice a Uniunii. Știu că această convenție s-a negociat înainte ca Uniunea să obțină personalitate juridică. Ceea ce m-ar interesa însă aici este, în calitate de președinte al Comisiei Afaceri Sociale, și ocupare este ca lucrătorii care uh, sunt activi pe vase prin uh, și sunt, deci uh, acționează pe domeniul teritoriul maritim al Uniunii Europene să poată să lucreze în condiții potrivite și deci ca securitatea cetățenilor, bunurilor și mărfurilor să fie asigurată. Și, bineînțeles, și uh, integritatea teritoriului să fie respectată. Dacă am spus toate acestea, este pentru că aș vrea să vă amintesc și termenul de depunere a amendamentelor, care este până în 17 octombrie. Dacă examinăm până în 6 decembrie, nu putem să fim uh, mai ambițioasă, n-am fost oare vrea generoasă cu voi. Haideți să mai uh, adăugăm o săptămână, totuși. Strasbourg n'interdit pas d'écrire sur un ordinateur. Hein? Donc. Și dacă suntem la Strasburg, nu e interzis să bați la calculator, nu? Deci, 24 octombrie la prânz este termenul de depunere a amendamentelor, vor fi examinate pe 6 decembrie și vă propun uh, amendamente de compromis uh, care au fost încălzite la uh, cămin în timpul vacanței de Crăciun și după aceea le vom vota pe 24 ianuarie, iar în Comisia de Transport veți putea să adoptați avizul până atunci și deci vom avea, uh, vom putea să ținem cont de acest aviz. Haideți să trecem acum la ședința de vot. Avem două minute de avans, deci vă propun o pauză de două minute pentru ca grupurile să se poată organiza și să-și recupereze toți votanții. mm. uh, Dragi colegi, vă rog să vă așezați pentru că altfel depășim și obligăm pe interpret să lucreze mai mult.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 Too many things. <laughs> Too important things today. On well, it's quite, quite challenging, yeah? Bien. Alors voilà. Maintenant, je crois que tout le monde est en... Bun, cred că toată lumea s-a așezat. Consilierii au uh, terminat cu modificarea listelor de vot. Deputații au listele de vot în față, au cartela de votare. Sper că toată lumea are cartela. Vreți să faceți un test? Haideți să testăm. Așa încât să ne așezăm cu toții. Puteți vota ce vreți. S-a deschis votul pentru test. Le vot est ouvert. Est-ce que toutes les machines fonctionnent? Funcționează toate consolele. Doamna Harkin, n-aveți carte? Cartela? Nu, mi-am uitat cartela. O am eu pe a mea însă, deci aceasta schimbă lucrurile. A votat toată lumea, văd că nu e nicio surpriză, avem 38 de votanți în momentul de față. 39 cu doamna Harkin, deci putem începe. La punctul 14. Avem un proiect de scrisoare cu privire la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare într-un caz în domeniul metalurgiei din Galicia, din Spania, Vă propun să votăm această scrisoare, nu se opune nimeni, deci e considerată adoptată. Un al doilea caz de mobilizare a aceleiași fond de ajustare la globalizare e vorba de Peugeot în Franța. Vă rog să nu credeți că este neapărat cazul cel mai uh, actual, ci este un caz mai vechi, toată lumea de acord, foarte bine. Punctul 16, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare în uh, într-un caz din Olanda țară care face parte din uh, minoritatea de blocare împotriva Fondului European de Ajustare la Globalizare. Toată lumea de acord, bine se adoptă și acesta. Punctul 17, Fondul European de Ajustare la Globalizare, e vorba de un caz în care trebuie să votăm pentru că am avut un amendament oral la el. E vorba de Suedia, din nou o țară care este membră în minoritatea de blocaj împotriva Fondului European de Ajustare la Globalizare. Amendamentul oral se referă la aliniatul 3. Toată lumea e de acord cu amendamentul oral care corectează evaluarea actuală a situației, pentru că se spunea în engleză, salută procesul de evaluare rapidă, dar din păcate acesta a durat 8 luni, deci nu cred că se poate spune că este rapid. Deci uh, mai degrabă amendamentul spune regretă durata prea lungă de, amenda- de evaluare, toată lumea de acord, foarte bine se adoptă și acest punct cu amendamentul aferent. Punctul 18, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, e vorba de un caz din construcții din uh, Olanda, de asemenea, toată lumea de acord cu scrisoarea, foarte bine. Mulțumesc, mai departe. Avem acum iar un caz de mobilizare a Fondului European de Ajustare la Globalizare în Irlanda, o țară pe care am vizitat-o și în care știți că nu există sindicate cu care putem vorbi despre punerea în aplicare a acestor fonduri. Toată lumea e de acord? Foarte bine. Fondul European de Ajustare la Globalizare, un caz exemplar, pentru că e vorba acum de mobilizarea acestui fond pentru Germania o țară exemplară în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui fond, dar care se opune la fond bun, la acest caz. Toată lumea de acord foarte bine. Ultimul caz uh, care implică același fond, uh, un caz din Danemarca, care face parte din minoritatea de blocaj. Spun acest lucru pentru ca să știe toată lumea ce votăm. E important să vă anunț să nu votăm ca niște roboți, ci să votăm uh, cu înțelepciune. Bun, deci mobilizarea Fondului de Ajustare la Globalizare, la globalizare pentru un caz din Danemarca, toată lumea e de acord? Da, toată lumea e de acord. Trecem la punctul 22. Da, vă rog. Dorește cineva să intervină? Domnul Carmnos, vă rog. Eh, děkuji za slovo. Správná výslovnost mého příjmení je Cabr mulțumesc, doamnă președinte. Să știți că numele meu se pronunțe Zabrnoch. Eu lucrez în această comisie deja de 9 ani. Aș vrea să subliniez faptul că, fiind că nu s-a putut uh, să avem un uh, vot uh, conform, noi nu suntem de acord cu niciunul din aceste cazuri de alocarea fondului din fondul de ajustare la globalizare. Vă rog să treceți să și în procesul verbal. Vă mulțumesc. Domnule Zabrnoch, voi ține cont uh, de felul în care se pronunță numele dumneavoastră. Credeam că știu să-l pronunț. Până acum nu m-ați uh, corectat niciodată și n-am schimbat nimic în pronunțarea mea. Toți, uh, toate reuniunile de coordonator la care ați participat, am pronunțat la fel numele, dar îmi cer scuze, vă rog, dacă v-am pronunțat numele greșit și o să mă pregătesc uh, cât se poate de bine pentru a pronunța bine. Nu accept însă propunerea noastră, o să putem să, să consemnăm acest schimb de opinii în procesul verbal. Am avut un vot uh, de șase propuneri și ați fi trebuit să faceți această remarcă atunci când am uh, supus la vot prima din aceste scrisori. Dar dacă doriți, pot să, faci, să cer un vot de procedură pentru a cere să revotăm totalitatea uh, acestor scrisori și să votăm electronic atunci, dar eu aș propune atunci un vot grupat al a tuturor scrisorilor. Există majoritate pentru ca să procedăm la un vot grupat în bloc a tuturor acestor scrisori sau considerați că nu este nevoie și votul s-a derulat în condiții bune? Domnul Ori. Elnök asszony, nem gondolom, hogy újra kéne szavazni, szerintem ez rendben, rendben van. Viszont nem látom annak... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu văd nicio problemă cu faptul că colegul nostru are rezerve și are un comentariu la procedură. Da, putem să trecem aceste informații în procesul verbal. Dumnealui are dreptul să-și exprime decizia. Madame Sinclair. Doamna Sinclair, vă rog. Mulțumesc. Eu sunt pentru un vot uh, electronic, dacă e în bloc, va merge foarte repede și cred că n-ar lua mai mult timp decât aceste discursuri. Însă aș vrea să-l susțin pe colegul meu. Bine, vom nota și acesta în procesul verbal. Trecem acum la punctul 22, unde votăm deci raportul lui Thomas Handel cu privire la alocarea contractelor de concesiune. Avem o propunere din partea raportorului de a respinge propunerea comisiei. Cine este pentru? pentru respingerea propunerii Comisiei. Cine este împotriva respingerii, cine se abține, bine, atunci propunerea nu este respinsă și deci acest punct nu este aprobat. Vreți o verificare electronică, domnule raportor? Bun, se respinge propunerea. În legătură cu propunerea ca atare, acum amendamentul 25 din partea raportului pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26, Ronțului, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 și 36 au fost retrase. Amendamentul 37 nu este acceptabil, deci 38 se votează acum din partea domnului Strela. cine pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Se verific... Uh, electronic s-a deschis votul. Doamna Harkin, o să-mi spuneți ce vreți să votați. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. 20... S-a închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă, deci s-a adoptat amendamentul doamnei Estrela. Nu funcționează consola? Poate că e problemă în consola, nu? Bun, articolul 16. Oricum nu schimbă nimic la vot dacă ați votat sau nu. Articolul 16, aliniatul 1, compromisul de cine pentru? Împotrivă. A, ah, Am cer scuze, da, am uitat pe 39 al domnului Handel, vă rog. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul D. Cine-i pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 42, amendament din partea raportorului, dorește să elimine articolul 17. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, uh, se respinge. Vreți să verificăm 42? Foarte bine. Doamna Harkin, ce votați? Împotrivă. Domnul Christensen pentru. 22 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 43 al doamnei Mănescu. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine este pentru? S-a deschis votul la 43. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? Cred că este un PPE în plus. Vă rog să scoateți o carte cineva de la PPE. Mulțumesc că a scos cartea la cineva de la PPE. Se închide votul. 31 pentru, 16 împotrivă. Patruzeci și patru. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se verifică 44. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 29 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. 45 mănescu cinei pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 46, 47 nu sunt admisibile, 48 uh, este un amendament uh, cu privire la versiunile lingvistice. Nu, nu, nu este, mă scuzați, spune președinta. Votăm 48 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm 48-ul. Uh, Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 23 pentru, 24 împotrivă și deci se respinge. 50 al doamnei Estrela, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 Estrela, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 al aceluiași autor, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 tot Estrela, cine pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Haideți să verificăm. Se verifică 53, dacă a votat toată lumea, se închide votul. 22 pentru, 24 împotrivă, se respinge. 54, Thomas uh, Mann, spune doamna președinte, dar în listă scrie altceva. Da, îmi pare rău, mă scuzați, o să-i confund până la sfârșit. 54, Thomas Handel. Noroc că văd că vorbesc unii cu alții, că atunci măcar văd că sunt uh, prieteni. 54, Thomas Handel, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm dacă vreți 54. A votat toată lumea, s-a închis votul. 22 pentru, 24 împotrivă, se respinge foarte bine. 55 ronzuri, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56, 57 Thomas Handel pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58 același autor pentru, împotriva abțineri, cred că se adoptă. 59 același autor, cinei pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 același pentru împotriva abțineri se adoptă, 61 același autor pentru împotrivă abțineri se respinge, 62 Handel pentru, deci eu am de suprimare pentru împotrivă abțineri se respinge, compromisul ecinei pentru Împotriva abțineri se adoptă 66 ecinei pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul F Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă și compromisul G. G. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 68 al doamnei Estrela, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 69, Handel, cine pentru, Împotriva abțineri, se respinge. 71, Estrela, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72, Estrela, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 tot Estrela pentru împotriva abțineri se adoptă, 75 al autorului pentru împotriva abțineri se adoptă, 76 pentru împotrivă uh, se a, 77, încerc scuze, 78 al doamnei Rosului pentru împotriva abțineri se adoptă, 79 raportor cinei pentru împotriva abțineri se uh, adoptă, 80 Estrela pentru împotriva abțineri, verificăm, îl verificăm pe 80. S-a deschis votul, toată lumea a votat și s-a închis votul. 22 pentru, 24 împotrivă, mereu aceeași majoritate, deci se respinge. Compromisul A, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul B, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum continuăm votul pe considerente. Amendamentul 4 este la pentru, împotrivă, abțineri. Liberalii nu prea mai știu ce fac. Se respinge. Considerentul 5, amendamentul 5, Handel, amendament de suprimare, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Cade și trecem la amendamentul 8 al raportului 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 12 al raportorului, uh, un amendament de uh, eliminare a considerentului 20, pentru, împotriva, Abțineri se respinge. Haideți să-l verificăm pe 12 din partea raportorului. S-a deschis votul. Doamna Harkin votează împotrivă. Domnul Christensen votează pentru. Am votat. Deci se închide votul. 23 pentru, 22 împotrivă, o abținere. Aveți dreptate, într-adevăr, se adoptă. 14 din partea raportorului cinei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 se poate vota doamna Manner, deci cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15, vreți o verificare la acesta? Nu, foarte bine. 15 este la cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 este la pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 Mănescu pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 raportor pe considerentul 29, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci putem vota... Am zis adoptat? Am scris respins și am scris uh, se adoptă. Bine. Putem vota 19 acum al doamnei Estrela cine pentru? împotriva, Abțineri se adoptă. Apoi, uh, amendamentul 20 este la cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 21 raportului pentru, împotriva, abțineri se respinge, 22 al doamnei este la cine pentru, împotriva, abțineri se respinge, 23 al domnului Handel pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 24 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Și acum supunem la vot uh, totalitatea avizului uh, vot unic. S-a deschis votul. Raportorul este pentru, bineînțeles, raportul său propriu. Toată lumea a votat uh, vot electronic. a N-a votat o persoană. S-a închis acum votul. 43 pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicităm, deci, raportorul. Et nous en venons au point 23. Trecem la punctul 23, raportul doamnei Blinkeviciute pe tema Erasmus pentru toți. Articolul 1, aliniatul 1, amendamentul 115 al lui Martin Kastler, raportul împotrivă, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Articolul 1, aliniatul 3. Nu, compromisul H, îmi cer scuze, cine pentru. Nu, dar e foarte clar, nu vedeți, nu vedeți sala, de-aia vă e greu să vă gândiți ca mine. Vreți să verificăm? Bine, compromisul H, cine pentru? împotriva, abțineri, se adoptă articolul 1, aliniatul 4, compromisul vecinei pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Trebuie să votăm acum amendamentele 12 și 119 împreună. Sunt identice. cinei pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul I care a fost înaintat de către cinci grupuri, cred că ar trebui să-și găsească o majoritate pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul J, J în aceleași condiții pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 2, alineatul 3, punctul 132 este identic al doamnei raportor. Vreau să votăm acum pentru, împotrivă, abțineri să verificăm. Deci deschidem votul la, cele, la 15 și 130. A votat toată lumea 15 și 130. Bun, 24 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. 131 Castler este compatibil, supun la vot cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L din partea 5 grupuri. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 acum din partea domnului Kassler, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 136, Benara Atu, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul M din partea 5 grupuri, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 139, domnul Kastler pentru, împotrivă, abțineri, nu știu să vă zic, deci verificăm 139 al domnului Kassler. Și les socialistes, tout le monde Monsieur Christensen, vous avez votre carte Domnule Christensen, aveți cartela? Et Monsieur Ludwigson, vous avez votre carte Okay. Euh, donc le vote est clos. Nu, mais Madame Harkin a eu Donc le vote est clos. Et donc... S-a închis votul. Doamna Harkin a votat uh, pentru. 22 împotrivă, 21 pentru se, și 2 abțineri. Deci domnul, uh, amendamentul domnului Kassler se adoptă. 140 al doamnei Costello, cine pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 141 al doamnei Benarabatu, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 141. Doamnă Harkin, vote, votați la 141, vă rog. Deci s-a închis votul. 30 pentru, 16 împotrivă. Se adoptă. 142 a fost retras. Deci votăm 143. O 145 acum. Amendamentele 19 și 146 sunt identice. Cine-i pentru? împotriva abțineri, se adoptă. 147 al doamnei Costelo. cine pentru, împotriva Abțineri? se adoptă. Amendamentele 20 și 148 identice se spun la vot cine pentru, împotriva abțineri, se respinge. 149, Costelo cine pentru, împotriva abțineri, se respinge. 150 al doamnei Steinbrück, nei pentru? Împotrivă, abțineri. Verificăm. 150 te verifică. Voilà, les choses vont devenir claires tout d'un coup. C'est bien ce qui me semblait. Lucrurile s-au lămurit. Toată lumea Știe ce are de făcut, s-a închis votul. 41 la 4. Da, într-adevăr a meritat o verificare electronică. Amendamentul 21 cade, acum trecem la compromisul N. Din partea 5 grupuri, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 156 al domnului Caster, cine pentru? Împotrivă Abțineri? Se respinge. 157 al domnului Kassler. Haideți să-l verificăm. Bine, haideți să-l verificăm pe 156. Se verifică. Oui, c'est parti. C'est parti. On vérifie le 156. Tocmai îl verificam pe 156. Vă spăsiert? Alors, tout le monde va bien. Alors, maintenant, le vote est clos. Foarte bine, s-a închis votul. Doamna Harkin votează împotrivă. 14 pentru, 26 împotrivă, 3 abțineri. De evident, evident că se respinge, dar totuși votăm acum amendamentul 157 al domnului Casla, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul pe cine pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 al doamnei Benarabatu, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 al domnului Casla, cinei pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. Verificăm 161. Doamna Harkin, ce faceți? Madame Harkin, văd pour. Okay. Doamna Harkin e pentru. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 20 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Fără abțineri. Compromisul Q, cine pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentele 26 și 165 sunt identice. Haideți să le votăm împreună. cine pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Deci, votăm amendamentele 27 și 168. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 29 și 169, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 28 și 170, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30 cu 171, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31 cu 172, cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 al raportoarei cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul R, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177, 7 Benarabatu, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 133 și cu 179, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul S, 5 grupuri, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua a amendamentului 34 al raportorei, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul T, 5 grupuri, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua de la 35 al raportoarei un amendament de uh, ștergere cinei pentru împotriva abțineri se adoptă. 36 și cost 85 sunt identice, supun la vot cinei pentru împotriva abțineri se adoptă. 37 86, uh, în aceleași condiții, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 38 cost 88 aceeași situație pentru împotriva abțineri se adoptă. 187 cade. Și acum uh, ajungem la amendamentul 189. cine pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 și 190 sunt identice, le spun la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U, prezentat de 5 grupuri, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100, nu, 40 și 1 și 193 sunt identice, le spun la vot cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 cu 194 sunt identice. cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 43 cu 195, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și trecem la amendamentul 198, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 199, aceeași autoare, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul V, 5 grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul W pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 cu 205 care sunt identice, amendamentele raportoarei și a doamnei Steinruck care este din același grup. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206, Steinruck, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 47 al raportoarei, supun la vot, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20, uh, doamna uh, Benarab, 210, cine este pentru împotrivă se, uh, se respinge, 208 este uh, identic cu 48, se respinge, compromisul X, cine pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 213, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 214, doamna Steinruck, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum avem amendamentul 215, Benarabatu, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 cu 216 sunt identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221, doamna Costelo și raportarea, cine e pentru, împotriva abțineri se adoptă. Supun la vot atunci amendamentele 54 și 222. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 224, Cliveti. cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mă scuzați, 223 este și el compatibil, trebuie să-l votăm. Cine-i pentru 223? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 cu 225, identice. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 al doamnei uh, Omen Reuten, cine pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. 56-227 identice se pun la vot, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 cu 229 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58-231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59-233, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 cu 235 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul Z, cine pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum trecem la compromisul AA, prezentat de către patru grupuri, cine pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul BB. <laughs> Patru grupuri pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul CC. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul DD. Cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 250, uh, amendament al domnului Isaia, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 66 al raportoarei cinei pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul EE, cinei pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 67 cu 254, identice le pun la vot împreună, cinei pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 68 cu 255 împreună aceeași situație. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 257 al doamnei Malika Benarabatu. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 260 al aceeași autoare, cine pentru, împotrivă, abțineri. cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 261, de asemenea, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul FF, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul GG, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 cu 266, identice, le spun la voce, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 267 al doamnei Esaia, cinei pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 269 domnul Kassler, cinei pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 268, doamna Steinruck, cinei pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 271, doamna Kastler, domnul, îmi cer scuze, spun pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 cu 270 identice, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 75 cu 272 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 274, Kastler, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 cu 273. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 276 Martin Kassler. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 200, nu, 77 cu 275 împreună. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 278 cu 277. Aceeași situație, același text. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 278 Martin Kassler, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 279 Sariesaia, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 280 Martin Kassler, compatibil, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul HH, cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 cu 284 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 cu 286 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 cu 287 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 din partea raportoarei, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 din partea raportoarei cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 290 Sarie Saia, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291 al domnului Ludvigson, cinei pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 86 Martin Caslă, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 87, același autor, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 88, al același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se 90 al același autor, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E, 4 grupuri, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 10, avem un amendament 99, împotero cu amendament oral. Nu există nicio obiecție, văd, la amendamentul oral. Deci supun amendamentul 98 modificat. Cine e pentru? Împotriva abțineri se respinge. Supunem la vot acum amendamentele 3 și 100 care sunt identice, spun la vot, deci cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerentul 14, uh, cine pentru, împotrivă, abțineri uh, se adoptă. Considerentul 16, amendamentul 5, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 103, doamne uh, Steinruck, cine pentru, Împotriva abține se adoptă. 104, Martin Kassler, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 7 și 106, identice cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7 și 107, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentele 10 din partea raportului cu 113 Iuta Steinruck sunt identice, ceea ce se întâmplă de multe ori în acest raport, văd, dar să punem împreună la vot. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum supunem la vot uh, în totalitatea. Nu, îmi cer scuze, spune președinte, 114 al lui Castler pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum supunem la vot în textul uh, vot electronic, astfel modificat, deci toată lumea are cartela de vot. Cum a pu A votat toată lumea, s-a închis votul. Și deci avem 40 pentru, 1 împotrivă și 4 abțineri. Felicităm raportoarea. Am ajuns la punctul 24 Votăm avizul colegei noastre, Jean Lambert, destinat Comisiei Libe, în ce privește perioada 2014-2020 uh, aferentă stabilirii programului Dreptul și Cetățenie. Articolul 1, alineatul 1, amendamentul 33 al lui Thomas Handel. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul de. pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 41. Îmi cer scuze, spune președinte. Amendamentul 38. Da, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Deci a fost adăugat. 41. Al doamnei Cliveti. Cine este pentru? Împotriva. Abține. Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotriva. abțineri, se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 47. Doamna Manea și Harkin, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul F, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul G, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Acum avem trei amendamente identice, 1, 20 al domnului Handel și 21 a doamnelor Harkin și Mader. Despre titlu. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Considerentul 3, compromisul A. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Considerentul 5, compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Putem să votăm amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 28. Adaptelor Steinruck și Sipe. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 a doamnei Cliveti și 32 a doamnei Harkin sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Nu mă scuzați, este caduc, spune președinta. Sunt caduce. Trecem la amendamentul 8. <clears throat> Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Votăm întregul text, vot electronic, s-a deschis votul. Toată lumea are cartela, toată lumea a putut să voteze. Tout le monde a Le vote tu. 40 pour, 2. S-a închis votul 40 pentru, 2 împotrivă. O felicităm pe doamna raportor. Et nous en venons au point 25. Am ajuns la punctul 25 și votul proiectului de aviz al doamnei Veronique Lope Fontanier în ce privește Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Așa cum știți, este vorba despre un aviz pentru Comisia de Pescuit, raportor principal fiind domnul Cadec. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 116. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 117. Doamna Zubăr. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se respinge. 31. <clears throat> pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 118 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 33 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul I, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 35 al raportarei pentru, împotrivă, nu mai votat. Deci pentru amendamentul 35. Abțineri se adoptă. 121 este compatibil cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122, domnul Christensen pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123, doamna Zubăr pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 al raportoarei. A, am uitat un compromis. K, compromisul K. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Revenim. Amendamentul 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127. Doamna Zubă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 41. Mă a util, vă clos. S-a închis votul. 24 pentru, 15 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. 129, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Supun la vot amendamentele 43 și 131 și avem și un amendament oral la amendamentul doamnei Lambert. Cine este pentru? Împotriva? abține, Se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Adora portare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 140. Pentru Împotriva abțineri se adoptă 48 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 49 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 141 pentru. Împotriva. abțineri se respinge 50 pentru. Împotriva. abțineri se adoptă. 142 Compatibil cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 144 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 100. Nu. 56 pentru. 56. a raportoarei pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și trebuie să-l votăm pe 146, care era un amendament de ștergere. Cine este pentru 146? La articolul 34. Deci amendamentul 146. Cine este pentru? 146 al doamnei Zuber, care dorește ștergerea articolului 34. Raportarea este împotriva, am uitat să-l supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține. Amendamentul 146 nu a fost adoptat. Trecem acum la amendamentul 59, la articolul 45. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 60. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 155 al doamnei Lambert. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, <clears throat> împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 al domnului Christensen. Cu amendament oral nu se opune nimeni amendamentului oral. Cine este pentru? <clears throat> Îmi cer scuze, iar am uitat. 64 mai întâi. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum 156, care este compatibil cu amendamentul precedent și cu amendamentul oral. Nu se opune nimeni. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 157 al acelui autor și cu amendamentul oral. Nu se opune nimeni. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru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 prima parte, până la Small Scale Fisheries. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este pentru încă o dată? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A doua parte, de la amendamentul 79, s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 29 pour, 15. S-a închis votul 29 pentru 15 împotrivă, se adoptă. 80 al domnului Christensen pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 al raportarei pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva abțineri se adoptă. Considerentul 8, amendamentul 86 al doamnei Zuber, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 87, cine este pentru, împotrivă, abține, A, scuze, trebuie să votăm 5 pentru că amendamentul 86 a fost respins. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 88 al domnului Cristensen, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 92 cu un amendament oral al doamnei Zuber. Nu se opune nimeni. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10 al raportoare, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 97 al doamnei Zubă, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 12 al raportoarei pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 35, amendamentul 14 a raportării pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99, compatibil, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E la considerentul 35, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 36, amendamentul 101, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru prima parte, fără cuvintele only și până la for vessels that operate over capacity. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votăm cuvintele între paranteze pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16, care este compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 al doamnei Zuber. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F la considerentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 39, amendamentul 105. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 106, deștergere. Cine este pentru? Deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 18 a raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 46, amendamentul 19, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. La considerentul 51, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 55, amendamentul 21, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă 22, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, pentru 21, 22 se corectează președintele, pentru 22, cine este împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Considerentul 57, amendamentul 23 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul 58, compromisul H. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 27. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul 88, compromisul M, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Supun la vot întregul text astfel modificat, vot electronic. S-a deschis votul. tout le monde a pu voter le vote est clos 39 pour S'a închis votul 39 pentru 2 voturi împotrivă 3 abțineri o felicităm pe doamna uh, raportoare change rien parce qu'il y a quand même le bébé. Hein, mais par contre, celui-là, il est, il est retiré. Nous en venons au vote d'un projet d'avis. Acum trecem la votarea unui proiect de aviz către o adevărată Uniune Economică și Monetară, aviz pentru Comisia Econ. Raportoarea principală este doamna Tyson am fost sesizați să votăm două amendamente identice, 186 și 188 al doamnei Iazlovietska și amendamentul 189 al doamnelor Hirsch și Benion. Deci, votăm 186 și 188. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 189 fusese retras. Acum amendamentul 190 al domnului Benio a fost și el retras. Așadar, trecem la compromisul R, prezentat de trei grupuri. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul S, prezentat tot de trei grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul U, prezentat de două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Compromisul U. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? Le vot est clos. S-a închis votul. 21 pentru, 23 împotrivă se respinge. Supun la vot compromisul V, prezentat de trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul W, prezentat de trei grupuri. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La recomandarea 1, în continuare, amendamentele 187 și 185 sunt caduce. Trecem la amendamentul 191 și 192, care sunt identice la recomandarea 2 și doresc să suprimare aceste recomandări. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost respins, dar vom verifica. Tout le monde a pu voter a votat toată lumea. S-a închis votul. 22 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Recomandarea 3, amendamentele 193 și 194 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că avem aceeași majoritate, așa că verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. 22 pentru, 22 împotriva, același vot nu se adoptă. Recomandarea 6. Avem un amendament oral al doamnei Bauer care introduce un amendament de uh, suprimarea textului. Cine este împotriva acestui amendament oral? Domnul Sercas este împotriva acestui amendament oral, atunci nu putem să-l supunem la vot. Deci la recomandarea 6, prima liniuță, supun la vot amendamentul 197 a domnilor Bauer și Ori. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 198, aceiași autori, aceeași dorință, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Vom verifica 198. A votat toată lumea? S-a închis votul. 22 pentru, 22 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 199 același autor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Recomandarea 6, a, a șasea liniuță, amendament oral al doamnei Bauer cu același obiectiv de a, se, de a dispare din text acest, acest alineat. Domnul Sercas se împune, nu putem să punem la vot, deci trecem la amendamentul 200 doamnei Bauer, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Recomandarea 6. Amendamentul 195 al domnului Sercas. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Recomandarea 6, amendamentul 196 al doamnelor Cornelisen și Jean Lambert. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Apoi considerentul A, amendamentul 115 al domnului Sercaș. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul C. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi considerentul C, amendamentul 122 al domnului Sercas, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D, amendamentul 124 a doamnei Bauer și a domnului Ori vor suprime textul, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ați votat împotrivă, spune președinta. Verificăm. Amendamentul 124. Să deschizi votul. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. S-a închis votul. 17 pentru Turul 25 împotriva este respins. Considerentul D, compromisul C, prezentat de patru grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D, amendamentul 126 al domnului Sercas, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul E, amendamentul 127, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul F, 120, amendamentul 128, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm dacă doriți compromisul D. S-a deschis votul. Considérant D, hein? Non, le, sur le considérant G, le compromis D, soutenu par les groupes SND. Compromis susținut de socialiști, alde și verzi. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. Doamna Iazlovețca. Doamna președintă, vom vota amendamentul 135, dar vreau să-l retrag. Eh, vă mulțumesc, doamnă Iaslovietska. Oricum, n-am fi putut să votăm amendamentul 135 pentru că a fost acoperit de votul la compromisul D. Da, vă mulțumesc pentru precizare. La considerentul G votăm compromisul E acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că vom verifica și compromisul E. S-a deschis votul. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul 25 pentru, 18 împotrivă, o abținere, se adoptă. Considerentul H, amendamentul 137 a doamnei Bauer și a domnului Ori pentru exprimarea acestui considerent. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Putem să votăm compromisul F acum, sprijinit de trei grupuri. Cine este pentru? Compromisul F, împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la considerentul I, amendamentul 142 al domnului Serca. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 143 a doamnei Hirsch. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul era sprijinit și de Filip Benion și Marian Harkin. Apoi, tot la considerentul I, amendamentul 144 a domnului Sercas. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul J, amendamentul 145, Cornelis în Lambert, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul K, amendamentul 146 a domnului Sercas, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La titlul 2, amendamentul 182, Bauer Ori, pentru a șterge acest titlu pentru, împotrivă, abțineri, se respinge considerentul la amendamentul 147, aceeași autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul M, amendamentul 148, aceiași autori, aceeași intenție, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Considerentul M, compromisul G, sprijinit de trei grupuri, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă considerentul N, amendamentul 150, Bauer Ori, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul H, acum sprijinit de patru grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Titlul 3. Amendamentul 183, Bauer Ori, tot de suprimare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul O, compromisul I, prezentat de trei grupuri, cine este pentru, împotrivă. abține se adoptă. Compromisul J acum, J, sprijinit de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la considerentul Q și amendamentul 98 al doamnei Esaia, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Putem acum să votăm compromisul K, prezentat de patru grupuri pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum trecem la compromisul L, prezentat de patru grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La considerentul R votăm amendamentele 161 a doamnei, Barș, doamnei Bar și a domnului Ori și amendamentul 162 a doamnei Hirsch. Cine este pentru aceste două amendamente? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul pentru cele două amendamente, 161 și 162. S-a închis votul. 22 pentru, 22 împotrivă, se respinge. Considerentul S, compromisul M, prezentat de două grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Titlul 4, amendamentul 184, Bauer Ori, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul T, Amendamentul 166, aceeași autor, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Considerentul T, compromisul N, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul U, compromisul O, prezentat de patru grupuri, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul W, compromisul Q, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și la considerentul X, ultimul amendament, 181, Bauer ori, tot un amendament de suprimare, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Votăm întregul text, vot electronic. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? Am închis votul. 27 pentru, 16 împotrivă, o abținere, ceea ce înseamnă că rezultatul e clar. Mulțumesc! Sí. Mulțumesc și pentru aplauzele acestea, chiar dacă parțiale. Vreau să mulțumesc în orice caz tuturor pentru calitatea muncii pe care am făcut-o împreună și care ne-a permis, iată, să elaborăm un aviz util în condiții de lucru care n-au fost ușoare. Mergem acum la următorul text pe care îl vom vota în această dimineață. Este vorba despre proiectul colegei noastre, Licia Ronțuli, cu privire la modificarea directivei 2005 per 36 privind recunoașterea calificărilor profesionale și a regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne. Acest aviz este destinat Comisiei IMCO, unde raportoare este doamna Bernadette Verniot. Articolul 1, alineatul 1, punctul 1, amendamentele 51 și 52 identice, le supunem la vot. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, Benemias și Boulon. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53, Nadia Hirsch. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 53? Bun, verificăm electronic la 53, deși mi s-a părut clar votul. Le vot est ouvert. Am deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? S-a închis votul. 25 pentru, 19 împotrivă, într-adevăr se adoptă. Mergem la 55, Cioba Ori, pentru, împotrivă. Nu mai văd mâinile. 56, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57, Elizabeth Muren Chartier, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58, Turunen, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 și 60 identice, Turunen Hirsch, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se resping. 6. Raportoarea. Bun. Verificăm electronic la 59 și 60. S-a deschis votul. Socialiștii și popularii sunt împotrivă. Votul s-a închis. Suspansul, iată, se încheie. 25 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. Într-adevăr, ceva am scăpat. Mi-a scăpat acolo. 6 al raportoarei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Doamna Harkin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62. Emily Turunen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Ole Christensen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Thomas Handel și Paul Murphy pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Nu, 70. Aceiași autori. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaptezeci și unu Thomas Handel pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 și 74, raportoarea și George Bach, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77, Marion Harkin, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78, Thomas Handel, Amendament de ștergere pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Raportare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79. Thomas Handel e compatibil. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82. Thomas Handel pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K prezentat de 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85, Ole Christensen, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86, Ole Christensen, amendament de ștergere, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87, Benamias, este caduc, deci compromisul L, 5 grupuri pentru, 6 grupuri pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 92 Ole Christensen pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 Thomas Handel pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 94 Thomas Mann pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 Jean-Luc Benamias și Philip Boulon sunt compatibili pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96 aceeași autor, amendament de ștergere pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 97, Ole Christensen și Ole Ludvigson, amendament de ștergere, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 98, Nadia Hirsch și 99, Elisabeth Morin-Chartier, 100, Jean-Luc Benamias și Marielle de Sarnez, 101, Cioba Uri, 102, Filip Boulon, 103, Danuta Iazlovietska, Acestea sunt identice și cer ștergerea. Le supunem la vot. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceste șase amendamente se adoptă. Acest punct este suprimat. 104 al raportoarei pentru împotrivă abțineri se adoptă. 105, 106 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 107 al doamnei Ronțului pentru, împotriva abțineri se adoptă. 108 Ole Christensen, Ole Ludvison pentru, împotriva abțineri se adoptă. 109 Thomas Handel pentru, împotriva abțineri se adoptă. 110 este caduc, deoarece s-a adoptat 109, mergem la 111 Ole Christensen pentru, împotriva abțineri se adoptă. 113 Thomas Handel pentru, împotriva abțineri se adoptă. 114 Thomas Mann pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 Ole Christensen pentru, împotriva abțineri se adoptă. 16, 116, 117 identice. Raportoarea Thomas Handel, Licia Ronțuli pentru, împotriva abțineri, se adoptă 118 Christensen pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 119 Thomas Mann pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 120 Emily Turunen pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 121 Thomas Mann pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 122 Thomas Mann pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Avem iarăși același grup de autori 123, 124, 125, 126, 27 și 128 amendamente de ștergere le luăm împreună pentru împotriva abțineri. Cele șase amendamente se adoptă. 129 Thomas Mann pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul M prezentat de patru grupuri pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Q susținut de două grupuri pentru împotriva abțineri se adoptă. 130 și 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 Harkin pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 139 Danuta Iaslovietska pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 18 pentru, 24 împotrivă. Două abțineri. Se respinge. 140 Marian Harkin pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 17 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 144 și 145 sunt identice, le împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146, Militurunen pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147, aceeași autoare, pentru, împotrivă, cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148, Marion Harkin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150, aceeași autoare, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 151 Thomas Handel pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 152 același autor pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 153 George Bach. Amendament de ștergere pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge compromisul N, susținut de șase grupuri pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 164 Marion Harkin pentru, împotrivă. Cine-i pentru 164? Împotrivă. Cine se abține? Se respinge. Bun, verificăm. Verificăm electronic. 164. Tout le monde a pu voter a votat toată lumea? S-a închis votul. 30 pentru, 15 împotrivă, e clar că se adoptă. 166, 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 168 și 169, aceleași autoare de mai sus, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 este compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 Thomas Handel, Paul Murphy pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 și Thomas Handel, Paul Murphy și 175 Marion Harkin pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177. Oli Christensen pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 178. Marian Harkin pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 179. Marian Harkin pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul P. patru grupuri. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 18. La considerente. Deci, amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 l-am votat deja. Deci mergem la 20, Emily Turunen, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 4, compromisul A, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 7, compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se se adoptă. Constituentul 7, amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Constituentul 9, amendamentul 1 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, Filip Bulon e compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 al raportoarei pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul 15, 19, compromisul C, patru grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, 41, Nadia Hirsch pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La 22, compromisul D, prezentat de 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24, compromisul E, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și considerentul 30, avem amendamentul 50, Marian Harkin, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ultimul vot din această dimineață, vot electronic, cu privire la întregul text. Am deschis votul. Tout le monde a pu voter. A votat toată lumea? S-a închis votul. 40 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei Ronțului.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 Est-ce que, est que je peux demander au socialist? O să-i rog pe socialiști. Liniște. Domnule Sercas. Domnule Sercas, am aici o problemă. Suntem puțin uh, înainte de timpul planificat și văd că raportoarea din umbră nu este încă prezentă. Deci, nu știu, oare putem să-l așteptăm pe raportorul dumneavoastră sau încercați să-l chemați? Ce facem? On peut commencer. Merci beaucoup. Putem începe. Bine, mulțumesc. Bun. Abordăm punctul 28 de pe ordinea noastră de zi și vom da cuvântul raportoarei doamnei Nadia Hirsch. Liniște, Domnia sa ne va prezenta proiectul de raport din propria inițiativă cu privire la integrarea migranților, efectele asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării în materie de securitate socială. Este vorba despre un raport pe care îl analizăm în cooperare avansat împreună cu Comisia LIBE, unde raportor va fi Filip Cles de la Neafiliați. Îi dau acum cuvântul raportoarei noastre. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul meu se referă la mai multe comunicări și la un studiu al Comisiei și de aceea am încercat să concentrez toate aceste subiecte într-un raport. Trebuie să spun foarte clar de la început că în acest raport nu se pot regăsi decât punctele centrale. Plec de la premiza că vom mai putea completa anumite teme prin intermediul amendamentelor și eu doresc să fac acest lucru la anumite subiecte. Un aspect central pe care trebuie să-l uh, constatăm este că există o problemă care previne de la schimbările demografice. Există o, uh, multe țări în care vor avea probleme de forță de muncă și mai precis de lipsa acesteia și de aceea este o temă care ține de migrație și de uh, piața muncii. Iată de ce acest punct este extrem de important în uh, raport o migrație din partea statelor terțe, care să fie calific, persoane care să fie calificate, este absolut necesară din punctul nostru de vedere. Doamna președinte, dumneavoastră spuneați că un raport de inițiativă nu are sens decât atunci când aduce o idee nouă și eu cred că aici avem o idee nouă și anume că trebuie să ne bazăm pe un control uh, Uh, pe o participare voluntară și un control uh, eficient pentru a putea garanta o migrație calificată în Europa. Acesta este punctul meu de novitate. Un stat de, fiecare stat membru are sistemul său, unele au un sistem de puncte, fiecare trebuie să-și gestioneze, bineînțeles, această problemă, dar putem să ne gândim dacă vom avea un subiect uh, pe bază de voluntariat, astfel încât statele membre să poată să participe la acest nou sistem dacă doresc să o facă. În al doilea rând, uh, toată problema de limbă și de integrare joacă un rol foarte important. Discuția pe care am purtat-o în statele membre este destul de evidentă. Este clar că trebuie să existe un echilibru în uh, aceste probleme. Pe de o parte, persoanele care intră în Uniunea Europeană trebuie să se integreze uh, trebuie să învețe limba respectivă și bineînțeles că prin intermediul locului de muncă aceasta se poate face cel mai bine. Pe de altă parte, cerem acestor oameni să se integreze, dar nu să se asimileze, să-și renunțe la identitate. Iată de ce mi se pare că este un drum foarte periculos, un drum extrem de sensibil și cred că și în contextul național ar trebui ca discuția să fie purtată mai des. Am făcut câteva propuneri în acest raport. Ce mi se pare foarte important este ca și Comisia să încerce să preia aceste șanse pe care le avem uh, de a învăța oamenii aceștia o limbă străină, de a integra prin intermediul acestor instrumente și deci să le oferim această uh, ofer- să existe această ofertă pe piață pentru ei. Acesta este un aspect esențial. Un alt punct pe care aș dori să-l subliniez uh, este legat de persoanele care studiază, deci studenții care au uh, mers la facultate în Uniunea Europeană și care nu au întotdeauna cele mai bune posibilități de a rămâne în țara respectivă pentru că nu au permis de ședere și deci nu pot să beneficieze de un loc de muncă în Uniunea Europeană, chiar dacă ar avea calificarea necesară. Din punct de vedere economic, aceasta este o absolută aberație pentru că investim în uh, formarea acestor persoane, după care le trimitem înapoi. Deci ar trebui să ne gândim care sunt posibilitățile în momentul de față pentru ca aceste persoane să poată rămână și după studiu și uh, să lucreze într-una din țările în care a ales să stea. Bineînțeles că unii dintre ei pot să se întoarcă în țară, dar aceasta trebuie să fie o decizie uh, a fiecăruia, o decizie individuală și cei care au studiat um, în Europa trebuie să aibă posibilitatea să Uh, acționeze și să uh, decide ce vor să facă. Un alt punct important este unul legat de migranți. Există multe persoane care vin din cauza unor urmăriri politice în țările lor, persoane care sunt bine calificate și ar fi bine ca și acestora să li se dea șansa să participe la piața muncii. Am uh, negociat un pachet uh, pentru azil. În momentul de față avem o perioadă de 9 luni care a fost negociată și uh, există și posibilități Și uh, trebuie de aceea să ne gândim că integrarea prin locul de muncă este una din uh, cele mai importante puncte. Apoi, în ceea ce privește integrarea, trebuie spus că acest domeniu nu poate fi văzut separat. Integrarea joacă un rol important în toate domeniile, în educație, în economie, și în cercetare. Este o chestiune orizontală și toate acestea trebuie să se reflecte în activitatea Comisiei în acest domeniu. Deci nu trebuie să trateze aceste teme ca fiind izolate, ci ca o sarcină orizontală. Același lucru și în ceea ce privește tematica de gen. Și problema de gen este o chestiune transversală, o chestiune orizontală care trebuie tratată ca atare. Un punct um, separat care este conținut în acest raport uh, se referă la domeniul securității sociale. Există foarte multe acorduri bilaterale în momentul de față în domeniul securității sociale și ar fi foarte bine să avem, de fapt, un nivel european în acest domeniu, pentru că de foarte multe ori negocierile bilaterale nu pot fi purtate toate și e nevoie de mai multă claritate. Dar și uh, tuturor trebuie să li se dea șansa ca atunci când fac parte dintr-un stat membru, dar vor să lucreze într-un stat terț sau cei din țările terțe care vor să lucreze în Uniunea Europeană să poată să beneficieze de aceleași standarde și să fie foarte clar care sunt serviciile sociale de care pot să beneficieze și care sunt asigurările pe care pot să se bazeze atunci când lucrează în respectivul loc. Un alt punct un punct foarte disputat este cel al uh, persoanelor care nu au documente, care sunt ilegale în Uniunea Europeană, dar care totuși lucrează aici. Avem o propunere în acest uh, domeniu de a accesa de a da acces acestor persoane uh, înapoi către domeniul către o situație legală, deci să le dăm ocazia să aibă documente în regulă. Pentru că e, noi credem că momentan este susținut de fapt sistemul uh, de ilegalitate. Persoanele respective sunt prezente, fie că lucrează în construcții sau în agricultură. Este o ipocrizie să îi lăsăm pe acești oameni în ilegalitate și să nu îi ajutăm să devină legali. Vedeți că raportul încearcă deci să acopere foarte multe teme, există și teme noi, unele sunt foarte disputate, oricum eu mă bucur de discuția pe această temă și uh, mă bucur să primesc și sugestii din partea dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Jean Lambert, și după aceea doamna Blinkeviciute. Um, thank you very much and I'd like to thank Nadia Hirsch for the, the work that she's done on this. Mulțumesc, vreau să mulțumesc raportoarei pentru munca pe care a făcut-o. Cred că acest text conține câteva elemente foarte pozitive, deși uh, să știți că eu uh, nu sunt pentru un sistem pe puncte pentru că acest uh, sistem de punctaj, de pildă, n-ar putea fi îndeplinit de unii dintre proprii noștri cetățeni. Mi se pare că elementele cele mai importante se referă la recunoașterea calificărilor. Este o chestiune ce devine tot mai uh, importantă uh, cum sunt uh, evaluate calificările? Există oameni uh, cu uh, calificări formale care au fost afectați și putem să tragem învățăminte din experiența pe care am avut-o până acum. La amendamente m-aș referi la rolul pe care l-au angajatorii în ce privește integrarea migranților poate ar fi bine să insistăm puțin pe responsabilitățile lor și, uh, de asemenea, pe ceea ce ar putea face sindicatele. Există um, așa numiți parteneri de instrucție, de pildă uh, uh, ce se întâmplă cu drepturile soților, partenerilor celor care migrează. Ar trebui poate și ei să aibă un drept de muncă. Din câte văd, însă, abordarea Nadiei este perfect îndreptățită. Avem uh, încă tot felul de probleme pe care le considerăm ca fiind uh, probleme ce țin de politica internă, pe când ele ar trebui să țină de um, partea socială, de partea de ocupare. De asemenea, în ce privește securitatea socială, date fiind modificările pe care le-am făcut acum în legislație pentru a acorda un permis unic, pentru a acorda um, cardul albastru, um, această chestiune mi se pare cu atât mai importantă. Deci, ceea ce ne spui în legătură cu securitatea socială este important. Uh, Tot vorbim despre drepturile pe care le au cetățenii europeni care vor să se mute în afara Uniunii Europene, dar ne trebuie un sistem mai sofisticat pentru cei care intră și ies din Uniunea Europeană. Și e foarte bine că ai vorbit despre migrația circulară. Suport, sprijin foarte mult uh, abordarea ta în legătură cu uh, imigranții ilegali. Trebuie să facem mult mai multe pentru a-i ajuta să se integreze într-un sistem oficial. De multe ori situația acestora se schimbă, iar uh, când minorii ating vârsta de 18 ani, uh, totul se complică. Bun. Uh, cred că, până la urmă, textul este bun și aștept cu nerăbdare să colaborăm și pe viitor. Um, Madame Blinkeviciu. Doamna de? După care domnul Ungureanu. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i mulțumesc colegei noastre, Nadia Hirsch, deoarece această temă pe care o tratează este de mare importanță, este o chestiune complexă. Vorbim despre integrarea migranților pe piața muncii și integrarea lor în viața, în Uniunea Europeană. Dar nu e vorba doar de integrarea lor, ci și a familiilor lor. Să nu uităm contextul economic dificil pe care îl traversăm. Bonjour. Trebuie, deci, să găsim un compromis uh, prin raportul nostru. Cum putem uh, să formulăm niște propuneri acceptabile pentru statele membre? Statele membre trebuie să înțeleagă că economia noastră are nevoie de migranți. Aud uneori uh, că se zice că avem milioane de șomeri în Uniunea Europeană. Da, e adevărat, însă trebuie să găsim uh, o metodă prin a arăta că, pentru a arăta că migranții din țări terțe sunt benefici pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont de situația demografică a țărilor noastre, care adesea nu este foarte favorabilă. Demografia nu ajută economia dacă tendințele continuă. Așadar, avem nevoie de migranți. Știm că există discriminare la adresa migranților și trebuie să găsim o cale prin care să ne asigurăm că migranții din țările terțe nu suferă acest, această discriminare sau chiar um, discriminări mai grave decât cetățenii migranți din interiorul Uniunii Europene. Aceasta este situația și uh, Sper să o putem trata cât mai bine în uh, raportul pe care dumneavoastră ni-l prezentați. De asemenea, trebuie să găsim un principiu general pentru integrarea migranților. Fie că ei provin din țări terțe sau nu, să existe un fel de sistem general aplicat de toate statele membre, pentru că dacă nu avem aceleași reguli, aceleași principii, nu vom putea asigura o bună integrare a migranților peste tot în Uniune. În ce privește sistemul acela de puncte, sunt de acord cu cele spuse de doamna Lambert. Trebuie să discutăm mai în detaliu pentru a vedea dacă un astfel de sistem de puncte ar avea o valoare adăugată în integrarea migranților din țări terțe. În ce mă privește, cred că problema este puțin mai complexă. În raportul dumneavoastră nu insistați suficient pe atitudinea noastră în raport cu familiile migranților, soțiile, copiii acestora și uh, ei uh, trebuie avuți în vedere. Nu putem să-i lăsăm la o parte sau să-i tratăm separat. Deci migranții și familiile lor trebuie luați împreună. În ceea ce privește situația imigranților ilegali, avem două probleme. Sigur că, în primul rând, trebuie să ajutăm să intre în legalitate, să plătească impozite și să poată duce o viață decentă. Însă, să ne întrebăm cum au ajuns ei aici în, pe teritoriul nostru, cum au putut să intre, ce n-a funcționat și cine ar trebui să fie tras la răspundere. Ar trebui să știm aceste lucruri. Deci, în principiu, susțin avizul dumneavoastră. Cred că vom putea colabora în manieră constructivă și că proiectul de raport va fi util pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Mulțumesc! Domnul Gureanu. Uh, thank you very much, Madam Chair. Um, Mulțumesc, doamna președinte. Uh, trebuie să spun că rare ori am văzut un proiect uh, din proprie inițiativă mai oportun decât acesta. Și uh, salut inițiativa doamnei Hirsch, care este foarte binevenită. Piața muncii și problema migrației sunt probabil cele mai presante uh, probleme cu care trebuie să ne confruntăm acum. Cred că doamna raportor a identificat uh, corect uh, elementele cele mai importante. S-a referit la schimbările demografice, care sunt tot mai accentuate, lipsa de muncitori calificați în uh, multe părți din Uniunea Europeană și fluxul continuu de muncitori, de migranți. Eu aș spune că trebuie să remarcăm că lucrurile se schimbă și problema migrației nu înseamnă doar o problemă a refugiaților exclusiv. Este o migrație a forței de muncă. Și aș menționa aici uh, fluxurile recente de migranți tineri din țări precum Spania către Germania sau către Marea Britanie. Crede deci că abordarea noastră ar trebui să fie mai nuanțată din acest motiv și ar trebui, acolo unde este cazul, să distingem între migranții europeni și muncitorii migranți ca o categorie generică. De asemenea, să nu uităm că ocuparea, migrația și uh, vecinătatea, toate aceste trei politici trebuie avute în vedere împreună. Vin foarte mulți migranți din partea partenerilor noștri din Est, deci cei din parteneriatul estic vecinii noștri. Aș fi vrut ca raportul să menționeze problema copiilor ce provin din familii de migranți, pentru că rata abandonului școlar este foarte mare printre ei. De asemenea, aș fi vrut să văd aici abordată o altă problemă ce ține de familie, și anume cea a copiilor rămași în uh, țara de origine. Copiii sunt uh, abandonați acolo, sunt lăsați acolo de părinții lor care emigrează în țări în care își pot găsi un loc de muncă, Italia și până de curând Spania. De asemenea, accentul pus pe problema educației și învățării limbii de către muncitorii migranți este binevenit. Uh, salut de asemenea ideea celor birouri de pregătire a plecării în țările de origine, mi se pare o idee foarte bună. Și uh, cu titlu general aș spune că contribuția pozitivă pe care muncitorii migranți uh, o aduc la economia europeană ar trebui să fie și mai mare uh, și mai vizibilă, pentru că ei se confruntă cu foarte multe prejudecăți. Există cifre care provin din partea Comisiei Europene și care arată că contribuția muncitorilor migranți la PIB-ul agregat al Uniunii Europene este de peste 1%. În ce privește punctajul, sistemul acela de puncte, eu sunt uh, sceptic, dar desigur putem să discutăm, să argumentăm și să vedem. În ce privește problema securității sociale, coordonare la nivel pan-european, e bine, cred că o astfel de coordonare ar trebui să existe într-o zi, într-o bună zi. Dar uh, deocamdată ne confruntăm cu probleme uriașe în cele 27 de state membre și cred că va fi cel puțin dificil, dacă nu n-aș spune nefezabil, dar cel puțin dificil să promovăm armonizare la nivel paneuropean. Însă, repet, acest raport este foarte binevenit și consider că el poate constitui o contribuție importantă și ne poate ajuta să rezolvăm uh, problemele de bază pe care le-am constatat pe piața muncii și problemele ce țin de migrație în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Um, Elmar Castelo. Elmar Castelo are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și ceilalți vorbitori, aș vrea să salut raportul acesta. Mi se pare unul foarte pertinent în momentul de față și mă bucur să mai lucrăm pe el și pe viitor. Câteva puncte inițiale pe care vreau să le menționez. Cred că este foarte important să recunoaștem contribuția pe care o au migranții la în țările noastre și în calitate de cetățean uh, al uh, Irlandei și pot să vă spun că am participat la proiectul Dublin și că am participat la multe uh, proiecte în legătură cu orașe care sunt, uh, se transformă în orașe mai atractive pentru a putea oferi mai multe cetățenilor și deci și migranților. Poate că s-ar putea dezvolta mai mult uh, și potențialul migranților ca angajatori și ca antreprenori. Poate că am putea să punem accent mai mult pe aceasta în raport. Un alt domeniu care mi se pare important este cel legat de uh, aspectele de studenți internaționali, studenți care, străini care au probleme să-și capete viza pentru a putea studia în altă țară și, de exemplu, atunci când vor să rămână, să aibă o carieră în țara în care au studiat, au dificultăți și cred că trebuie combătute. Trebuie să ținem cont de faptul că studenții străini și laureații străini al unor facultăți uh, au, sunt contacte, de fapt, uh, Uh, foarte importante și pentru diasporă, pentru noi și cred că ar trebui să valorificăm acest uh, potențial și ar trebui să-l subliniem mai des. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu poziția migranților ilegali. Cred că ar trebui să mai facem foarte multe în acest domeniu pentru a putea obține o situație corectă. Am avut cazuri foarte grave, de exemplu în Irlanda, unde uh, dreptul migranților ilegale a fost uh, complet, uh, complet uh, Um, ignorate și a fost reclamat acest lucru și în fața Curții de Justiție. Eu salut acest raport și mă bucur că o să putem analiza în detaliu și să colaborez cu raportoarea. Mulțumesc pentru activitatea pe care a depus-o și cred că va fi un raport foarte util și foarte important. Mulțumesc foarte mult, domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Hirsch pentru această inițiativă. Se vorbește acum de un punct esențial. Avem 58, 55 uh, de milioane de migranți în Europa îmi cer scuze, 25 de milioane de migranți și trebuie să știm dacă vrem să avem 25 de milioane de probleme sau 25 de milioane de soluții. Sper ca să putem să facem din această problemă o șansă. Aceasta este o realitate care este cât se poate de uh, adevărată, care aduce cu sine o nevoie de activitate foarte complexă în acest domeniu. În legătură cu paragrafele 24 și 28 aș avea câte ceva de spus. E vorba aici de coordonarea sistemelor de securitate socială. După cum uh, vedeți în propunerea și după cum spune și noastră în propunerea pe care ați făcut-o, aceasta se bazează și pe comunicarea Comisiei din 30 uh, martie 2012. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus în acest uh, paragraf, dar cred că trebuie să explicăm lucrurile mai bine colegilor de la comisie. Trebuie să mai spunem multe lucruri importante. Aceste probleme nu sunt uh, legate numai de faptul că migranții nu vin în Europa atunci când nu sunt gestionate drepturile lor cum trebuie, ci dacă aceste persoane se întorc în țara lor și își pierd drepturile de a lucra în Europa, nici aceasta nu este prea interesant. Dacă eu, de exemplu, merg din Spania în Argentina și lucrez 10 ani, atunci aceștia sunt calculați la pensie după aceea. Dar pentru un german nu există această posibilitate pentru că nu există un acord bilateral uh, Argentina-Germania. Pentru mine ca cetățean comunitar nu e vorba numai de drepturile celor care vin în Europa, ci e vorba și de coordonarea sistemelor ca atare. E vorba de faptul că anumite cerințe uh, trebuie să și obligații trebuie să existe și pentru cetățenii care lucrează în exterior. Pentru aceasta, deci cetățenii europeni. Deci, uh, țările care nu au acorduri bilaterale au, bineînțeles, un dezavantaj pentru cetățenilor și de aceea trebuie să rezolvăm această problemă. Altfel, problema nu este rezolvată și cu atât mai puțin este rezolvată problema pentru migranții care vin la noi în statele membre și care lucrează pentru diferitele sta- diferite alte state. Aceasta trebuie să fie rezolvată nu numai pentru migranții noștri, uh, cei din țările terțe, ci și pentru ai noștri. Comisia Econ a votat pe 4 octombrie în unanimitate despre acest punct. E vorba și de o chestiune care s-a discutat la comisie. Pot să vă spun că sunt gata să, să transmit acest raport mai departe unor experți cu care se poate într-adevăr colabora. Voi, pot, voi înainta și amendamente pentru a putea contribui la o îmbunătățire a textului. Aceasta este una din chestiunile cele mai importante uh, pentru coordonarea uh, sistemelor sociale dintre statele membre nu vorbesc aici neapărat pentru chestiunile transfrontaliere, ci uh, pentru cei care vin din țările terțe și care trebuie să poată să lucreze în condiții bune și aici. Mulțumesc. Dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu este cazul, îi dau cuvântul lui Nadia Hirsch. Nu este cazul, deci îi dau cuvântul, după cum spuneam acum, reprezentantului uh, Comisiei, pentru că nimeni nu dorește să ia cuvântul, domnului Mora, și vreau să le transmit coordonatorilor că la sfârșitul reuniunii vom avea o mică reuniune a coordonatorilor. M-au auzit uh, coordonatorii? Coordonatorii nu prea mă ascultă. Asta e. Vom face tot posibilul ca să mă asculte. Voi da cuvântul, deci, uh, domnului Moan, reprezentant al Comisiei. Domnul Mora, mulțumesc, doamnă președinte. Comisia salută lucrările Parlamentului și importanța uh, integrării migranților în general uh, pe piețele europene. Este vorba de o chestiune care acoperă foarte multe competențe și politici cu diferite implicații economice și sociale. Analiza raportului uh, este în armonie cu agenda europeană pentru integrarea cetățenilor din țările terțe, care a fost adoptată în iulie 2011 și care preia acțiuni care trebuie să implice migranții în toate domeniile vieții, în cadrul uh, activităților, deci din țările de destinație. Se subliniază accesul pe piața muncii și accesul la securitatea socială ca fiind puncte absolut esențiale pentru a garanta această integrare. Serviciile Comisiei uh, doresc să aprofundeze problematica cetățenilor de pe, din țările terțe în cadrul uh, pieței muncii, în cadrul unui pachet uh, care a fost adoptat anul trecut și elemente care au fost menționate în raport vor fi foarte utile în acest context. În ceea ce privește câteva aspecte, cum ar fi extinderea instrumentelor de ocupare EURES, ar fi bună o analiză a instrumentelor juridice existente în momentul de față. În ceea ce privește aspectele care țin de migranții care provin din țări terțe, accesul la securitatea socială uh, este un punct important, iar uh, se subliniază de aceea și nevoia de acțiuni comune pe plan european. Aceasta merge în direcția unei comunicări din 30 martie 2012 cu privire la dimensiunea externă a securității sociale. Iar uh, Astfel de aspecte au fost menționate și în dezbatere și se referă la punerea în aplicare practică a, a prevederilor cu privire la securitatea socială, dimensiunea de reciprocitate fiind de, de importantă. Deci, în cadrul uh, acestor uh, um, mișcări și cetățenii din țările terțe trebuie să fie protejați. În ceea ce privește acordul european în domeniul securității sociale, așa cum uh, s-a anunțat în acest raport, e importantă și colaborarea bilaterală între statele membre și diferitele regiuni din lume care au mecanisme de coordonare, cum ar fi, de exemplu, America Latină. Trebuie să nu uităm și nevoia de coordinare, coordonare mai bună a statelor membre în cadrul acordurilor bilaterale care există în momentul de față. Toate acestea au fost uh, chestiuni inițiate de către Comisie și dezvoltate în proiectul de raport. Unele dintre acestea pun uh, și întrebarea reprivitoare la baza legală, la temeiul juridic și la posibilitatea de a conviețui cu 27 de sisteme de securitate socială. Deci există foarte multe piste pe care pornește acest raport, multe foarte ambițioase și se dorește, bineînțeles, pe total găsirea unei soluții cu privire la integrarea uh, lucrătorilor uh, migranți pe piața muncii și accesul lor la piața muncii. Mulțumesc, spune doamna președinte. Iată pe doamna raportor așadar acum cu multe arme suplimentare cu care poate să iasă la luptă și o să-i dau cuvântul acum pentru a trage concluziile din această discuție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc în primul rând pentru prim, multele sugestii pe care le-am primit uh, în cadrul discuției de astăzi. Un punct foarte important este că trebuie să construim o cultură a um, ospitalității, dacă putem spune așa, în Uniunea Europeană, să le arătăm oamenilor că sunt bineveniți dacă vin din alte țări, că ei nu sunt o problemă, ci că ei contribuie la rezolvarea problemelor și că pot să-și găsească un loc de muncă și un loc în general în această societate. La aceasta se poate adăuga și recunoașterea calificărilor um, lor anterioare. Acesta este un punct extrem de important pe care l-am uh, văzut și în paragraful 13. Foarte multe calificări nu sunt deloc recunoscute și de multe ori uh, lucrătorii trebuie să uh, și accepte un loc de muncă calificarea lor. Iată de ce E important ca să facem acest lucru pentru ca să-i atragem pe acești lucrători. Ceea ce s-a mai spus de mai multe ori se referă la integrarea familiei, femeii, uh, soțului, copiilor, la tuturor membrilor. Competențele Comisiei Libe și Comisiei uh, Ocupării au fost repartizate. Libe se ocupă de integrarea generală și în același timp luarea de măsuri uh, cât se poate de țintite din punct de vedere politic. Este, după părerea mea, însă o um, despărțire artificială a acestor două puncte. Ar trebui mai degrabă să meargă mână-mână. Întrebarea e de ce nu uh, am subliniat însă mai mult acest, uh, aceste puncte. Vreau să vă răspund deci la această întrebare. Apoi um, s-a mai vorbit și de șomajul în Uniunea Europeană. Avem în multe țări un șomaj extrem de ridicat și în Uniunea Europeană și în strategia 2020 avem dorința de a ajuta persoanele cu dizabilități, a le implica mai bine în, pe piața muncii și de a încuraja femeile, de exemplu, de a-și continua viața familială în același timp cu viața profesională. Dar nu trebuie să încercăm să atâțăm o grup de persoane împotriva alteia. Când cineva dorește să participe la piața muncii trebuie să fie indiferent dacă este femeie, dacă vine dintr-un stat terț și așa mai departe. Avem un potențial destul de bun, putem să introducem uh, um, mai multe novități pe, și noutăți pe uh, piața muncii care să implice și migranții și cred că despre aceasta este vorba. În final, integrarea trebuie să se întâmple la fața locului, deci în comune, în localitățile la fața locului. Și eu am fost uh, reprezentanta Parlamentului și a, a autorităților locale în Germania și indiferent uh, de uh, culoarea politică, este important să existe această cultură a, bine, a, a salutării de, și a um, ospitalității față de cei care uh, vin din țări tete. Aceasta înseamnă că grădinițele trebuie să arate bine și școlile trebuie să arate bine și cine nu uh, este de această părere nu poate să creeze o cultură a ospitalității. Mai există și uh, posibilități de a acționa la nivel local, posibilități care pot fi exploatate foarte bine și în proiectul nostru. Colegul nostru Sercas a atras atenția asupra faptului că Comisia Economică, uh, Comisia Econ a depus, uh, a elaborat un aviz, mi se pare foarte bun acest aviz, îl cunosc, am avut un schimb de opinii foarte pe larg cu reprezentanții Comisiei Econ și, într-adevăr, am avut o uh, un input foarte important din partea experților și din partea unor reprezentanți ai comisiei lor. Un alt punct important pe care vreau să-l subliniez, care a fost și menționat explicit înainte, e vorba de tema oamenii fără documente, migranții fără documente. S-a întrebat cum au putut intra aceste persoane în Uniunea Europeană. Știu, de exemplu, că în Germania o mare parte a persoanelor care sunt uh, ilegale între timp au intrat uh, legal în Uniunea Europeană. Există o situație clasică în care persoane tinere, femei tinere sunt, uh, vin oper și după aceea contractul respectiv se încheie și ele rămân ilegal în acea țară. Întrebarea este însă dacă se poate folosi mai departe această forță de muncă, dacă există o cerere pentru activitatea respectivă. De ce nu putem să găsim o cale legală pentru a putea să-i da persoane, persoanei respective posibilitatea să rămână să lucreze în țara? aceea. Există, sigur că, da, migrația ilegală, cei care vin pe cale ilegală în Uniunea Europeană și probabil nici nu au posibilitatea de a-și construi uh, o viață decentă în țara respectivă, însă persoane care au venit legal aici uh, trebuie să aibă șansa să rămână legale și trebuie să aibă căi prin care să se poată face acest lucru. Mai sunt multe aspecte pe care am putea să le menționăm. Mă bucur foarte mult de discuția pe care am purtat-o, mă bucur de amendamentele pe care le-ați înaintat și sper să avem un raport în final care să fie uh, unul care să se ocupe de o temă esențială, integrarea pe piața muncii, integrarea în general a migranților și poate că de aici vom putea să avem și discuții foarte importante pe această temă în statele membre. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția la acest raport. Mulțumesc, spune doamna președinte. În acest context vom putea, deci, adoptau. vom avea termenul de depunere a amendamentelor până pe 6 noiembrie și apoi vom avea amendamentele 27, 28 din 27, 28 noiembrie, în 27, 28 noiembrie, apoi pe 23 uh, vom vota și uh, decembrie, uh, pe 23 ianuarie vom vota. Uh, cum intrăm, fiind dat că intrăm în ultima fază acum de activitate, trebuie să nu derapăm în ceea ce privește calendarul, pentru că altfel îi penalizăm pe unii colegi care ar putea să continue activitățile noastre și să facă rapoarte de inițiativă. Îmi pare rău să termin pe această notă tehnică, dar ea face parte și din contextul în care putem să acționăm uh, fiecare în voia noastră în cadrul comisiei. Vom încheia acum cu nu, n-am terminat încă ordinea de zi, deci mai avem un punct. cer scuze față de raportorul nostru Ceaba Șogor, care ne va prezenta acum proiectul său de raport cu privire la statisticile demografice europene. Și acesta ar fi, într-adevăr, ultimul punct de pe ordinea de zi. Aveți cuvântul, domnule Csabaciogor. Mulțumesc, voi vorbi în maghiară. Köszönj, kedves și <clears throat> elsősorban. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Aș vrea să vă atrag uh, atenția asupra îngrijorării mele cu privire la propunerea comisiei. E vorba de o temă în care cerințele de statistică au ajuns în contradicție cu interesele unor state membre. Se pare să, că este un um, regulament extrem de tehnic, dar dacă acest regulament se va adopta, va avea consecințe politice foarte grave. Acesta se bazează pe două regulamente deja în vigoare pe care le vom putea modifica cu mare greutate. Nu trebuie însă neapărat să le considerăm ca fiind o bază juridică. Ele au fost adoptate în 2007-2009 și pe atunci nu puteam încă să calculăm care vor fi consecințele politice ale acestora peste 5 sau 7 ani. În conformitate cu propunerea Comisiei articolul 4, se spune că populația uh, care are un permis de ședere într-un anumit loc Um, se va, va fi o problemă care se va discuta și din 2014 la Consiliu se vor lua decizii și cu privire la uh, statisticile în acest domeniu. Aceasta va influența statisticile pentru că anumite persoane care nu au cetățenie europeană vor fi incluse în această statistică în, când se face calculul uh, respectiv se poate ca deciziile să poată să fie facilitat uh, când, de exemplu, un stat uh, are foarte, multe, foarte mulți emigranți și acel stat să aibă un rezultat la statistici mai mare decât normal. Articolul 2, 3, 4, după părerea mea, de asemenea, pun probleme cu privire la um, colectarea datelor despre populația Uniunii. În propunerea Comisiei se vorbește de o perioadă de 12 luni uh, adică uh, țara destinatară trebuie să poată să recenzeze toți cetățenii, dar acest concept mi se pare foarte nepotrivit, pentru că foarte mulți vor să se întoarcă, de exemplu, în uh, țara lor de baștină și foarte mulți o și fac până la urmă. Foarte multe state membre nu au uh, contat pe faptul că va exista o migrație în directul, direcția Europei de Vest ceea ce, în ceea ce privește um, amendamentele și în ceea ce privește uh, schimbările propuse, eu cred că nu se poate uh, cupla o politică la nivel uh, european cu uh, care să aibă implicații numai la nivel uh, mai mic, la nivel regional și de aceea eu cred că uh, partea cu regiunile trebuie să fie eliminată. Există însă și regiuni care sunt transfrontaliere și întrebarea e cum le recenzăm pe acestea. În ceea ce privește termenul de usual residence, eu aș, per, aș uh, propune mai degrabă un alt termen și anume permanent residence, deci reședință permanentă și Cred, de asemenea, că cele 12 luni trebuie să fie extinse la 5 ani, pentru că de 5 ani ai nevoie minim pentru a putea decide în calitate de migrant dacă vrei să rămâi sau nu în țara respectivă. Sau dacă vrei să te întorci, numai după 5 ani putem să luăm decizii responsabile cu privire la această problemă. Și aceste, acești cinci ani uh, sunt foarte importanți și pentru oamenii de la bugete, cred. Stimată doamnă președinte, de curând am uh, înghețat raportul Andrew Duff pentru că el conținea subiecte mult prea sensibile. Documentul nostru este la fel de sensibil suntem confruntați cu o criză de mai multe tipuri. Sunt de acord cu argumentele statisticienilor care doresc ca metodele noastre de um, care se folosesc pentru elaborarea statisticilor să poată să fie unitare, să se poate folosi normele internaționale. Dar uh, Uniunea Europeană are în continuare o uh, ruptură în sânul ei din cauza acestor standarde diferențiate. Aștept propunerile dumneavoastră, sper că mă veți putea ajuta și uh, sper că voi putea să formulez un raport uh, astfel care să facă imposibilă propunerea Comisiei pentru ca să nu se creeze aceste tensiuni. Mulțumesc! Doamna Papadopoulou și apoi doamna Maner. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să salut această propunere, deoarece consider că avem nevoie de un cadru comun, astfel încât să beneficiem de statistici complete, coerente și uh, fiabile și în plus actuale. Până acum datele au fost uh, colectate pe o bază facultativă și era o problemă, deoarece unele dintre ele nu erau compatibile, ținând cont de diferențele dintre statele membre. Această lipsă a unui cadru comun european este o problemă spinoasă pentru că știm că au existat evoluții demografice majore în Uniunea Europeană. Și acum, dacă vrem să definim un cadru comun, cred că în plus de definiții, trebuie să armonizăm și uh, domeniul de acoperire și uh, uh domeniile în care cerem să se strângă și să se comunice date. Avem nevoie de criterii de bună calitate, Trebuie să avem și termene limită care să fie uh, respectate și rezultate care să fie ușor de comparat. În plus, avem nevoie de o metodologie precisă și de metode de estimare aceleași pentru toate statele membre. Noi credem așadar că scopul acestei propuneri de a pune la punct un cadru comun destinat statisticilor în domeniul demografic este o idee foarte bună. Trebuie să putem să um, avem o urmă a principalelor uh, uh, fenomene care afectează populația. Dar știți în plus că avem nevoie și de un vot cu majoritate calificată pentru ca această propunere de directivă să devină realitate. Și uh, chiar și pentru alte domenii, ca de exemplu finanțele publice, avem nevoie de date fiabile în ce privește Um, rata nașterilor, rata de fertilitate, rata de mortalitate și așa mai departe. Am ascultat ce a spus domnul Șogor, mai ales când a menționat regiunile și cred că există în spatele sugestiilor dumnealui uh, anumite sensibilități politice mai ales când nu este de acord cu anumite alineate. Noi vom analiza îndeaproape aceste aspecte, deoarece clasificarea ni se pare deosebit de importantă. Și atunci vom studia în profunzime subiectul, pentru că și unitățile teritoriale sunt o, o, un parametru, un etalon important atunci când se uh, stabilesc statistici. Ezit acum să spun dacă trebuie să ștergem sau nu aceste trimiteri din propuneri. Preferăm să ne uităm mai de aproape înainte de a lua o hotărâre. Mai există și alte modificări propuse de raportor, vorba mai ales de apartenența etnică. Mie mi se pare destul de greu să înțeleg ce se înțelege prin apartenența la o mm, mm, etnie după părerea raportorului, e vorba despre o identificare culturală cu o limbă sau o cultură și e cumva un nivel inferior cetățeniei. Dar uh, haideți să ne gândim la generații, una după cealaltă și mie nu mi se pare foarte clar cât de departe trebuie să mergem uh, ca să uh, defalcăm datele în funcție de uh, apartenența etnică sau în funcție de limba vorbită. Deci eu nu văd cum putem să facem acest lucru în practică. De asemenea, raportorul sugerează ca înainte ca termenul să nu fie uh, miezul nopții 31 decembrie, ci uh, um, ora 1 de pe 1 ianuarie și eu nu înțeleg foarte bine de ce uh, se face această <laughs> diferență. Statisticile, informațiile statistice sunt indispensabile, cum spuneam, acestea trebuie să fie complete, coerente, ușor de comparat și fiabile. Credem că regulamentul în acest domeniu este deosebit de important. O să depunem amendamente, o să facem uh, Sugeste și uh, vom încerca să respectăm termenul limită de până amendamentelor și anume 31 octombrie. Mulțumesc, doamna Manel, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc domnului raportor pentru munca dumnealui. Este un raport deosebit de important, chiar dacă poate să pară destul de tehnic, Așa cum ne-am dat seama, avem neapărat nevoie de un cadru comun pentru elaborarea de statistici. Este deosebit de important ca acest regulament să țină pasul cu evoluțiile demografice și să putem să elaborăm concepte clare, deoarece uneori sistemul poate să fie foarte diferit în ce privește uh, Um, contabilizarea uh, evoluțiilor populației de la un stat membru la celălalt. Ar trebui să mai modificăm și articolul 3, unde se vorbește despre uh, locul de reședință și despre uh, înscriere. Trebuie să putem să modificăm acest articol astfel încât regulamentul să fie mai echilibrat și să permită un nivel mai mare de armonizare. Statele membre, în momentul în care pun la punct statisticile, trebuie să poată țină cont de toate elementele care figurează la articolul numărul 2 se vorbește despre locul reședinței, locul reședinței principale, oficiale. Acest concept trebuie să fie interpretat la fel în toate statele membre. La articolul numărul 4 se vorbește despre deplasări în scopuri uh, bine definite. Ce sunt aceste scopuri bine definite? Mai ales să știm care este impactul acestor deplasări asupra locului de reședință oficial. Ar trebui să ne uităm, uh, să avem coerență între definițiile de la articolul 2 și um, articolele următoare. Știm că e vorba despre aspecte, cum spuneam, destul de uh, abstracte, de tehnice, dar uh, mi se pare important și vom depune și noi amendamente. Mulțumesc, domnul Ori. Și dacă mai dorește cineva, nu, atunci după domnul Ori am să dau cuvântul comisiei și vom fi încheiat discuția. Domnul Ori are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Doresc doar să um, adaug câteva observații. Și mai întâi vreau să vă atrag atenția asupra faptului că propunerile domnului Șogor nu uh, pot fi acceptate uh, fără o um, analiză în profunzime. Nu este pentru prima oară Parlamentul European că niște rapoarte care par a fi doar tehnice au niște consecințe foarte serioase pe plan politic și este și cazul acestui raport. Dacă comisia, experții uh, în statistică, fac anumite propuneri, este bine și dacă va exista mai multă armonizare, noi nu avem nimic împotrivă, pentru că știm foarte bine că disparitățile între statele membre nu sunt niciodată uh, uh, ușor de gestionat, dar încă o dată să fim conștienți de pertinența politică a acestui raport, pentru că care sunt problemele eventuale ce ar putea fi generate de această armonizare. Așadar, vigilență, să știm exact care va fi metodologia folosită pentru elaborarea de statistici și cum vom influența până și alegerile din Uniunea Europeană, ponderea voturilor. Pentru că în fiecare stat membru, regulile pot fi diferite, sunt determinate de Constituție, de cod electoral și așa mai departe, dar să ne gândim și la ponderea voturilor la Consiliu, în cazul, de exemplu, majorității uh, a voturilor cu majoritate calificată. Deci pot să existe consecințe politice majore. Sunt prevăzute numeroase măsuri Dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că un asemenea regulament nu este deloc uh, lipsit de uh, influență politică. Mai avem suficient timp la dispoziție, oricum vreau să-i rog pe colegi să reflecteze și la acest lucru. Ca să vedem cât de serioase pot să fie consecințele armonizării prevăzute de acest raport. Dar cred că domnul Șogor are dreptate. S-a mai întâmplat ca asemenea rapoarte care păreau tehnice să aibă niște consecințe deosebit de serioase pe plan politic și nu mai dorim să se întâmple așa ceva acum. Specialiștii și-au făcut treaba. Acum este rândul nostru să examinăm, cum spuneam, consecințele politice. Mulțumesc. Acum dau cuvântul directorului Eurostat, domnul Pardu. Intervenție fără microfon. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc și mulțumesc domnului raportor. Am ascultat cu atenție și toate comentariile făcute de către domnii deputați avem nevoie de legislație comună în ce privește statisticile demografice și a fost o idee bună a Comisiei. Așa cum s-a mai spus, acest domeniu deocamdată face parte din uh, um, acele um, domenii unde nu se strâng date decât pe o bază facultativă. Totuși, aceste date sunt deosebit de utile, mai ales uh, în ce privește sistemul majorității calificate la Consiliu și pentru alocarea fondurilor structurale. De asemenea, folosim aceste date pentru multe alte studii statistice pe care noi le elaborăm. Sunt importante pentru a monitoriza, de exemplu, uh, cheltuirea banilor publici europeni sau Uh, toate uh, ce ține de dezvoltarea sustenabilă. Ne-am dorit să avem uh, un nivel absolut de comparabilitate a datelor. Comisia a dorit să aibă o definiție strictă și bine precisă a locului de reședință și acesta să fie un etalon care să permite o compararea datelor. Trebuie să ținem cont și de alte concepte, precum cea a reședinței uh, utile. Um, e vorba despre o definiție care există deja în cadrul ONU, această reședință utilă fiind cea folosită de o persoană pentru o perioadă de minim 12 luni. În plus, noi ne dorim să avem statistici cât se poate de credibile, pentru că atunci întregul proces va câștiga în credibilitate. Am făcut deja un asemenea demers în urmă cu 10 ani când am stabilit indicatorii pentru Uniunea Economică și Monetară și pentru, în urma adoptării relatului de la Maastricht. Am folosit atunci uh, indicatori bazându-ne pe definiții uh, acceptate la nivel internațional, definițiile, de exemplu, pentru datorie și pentru deficit. Încă o dată, o armonizare a definițiilor va uh, da un plus de credibilitate întregului proces. Statisticile în ce privește populația se blazează acu- bazează acum pe tot ceea ce ține de uh, um, imigrație și uh, de um, toate procedurile pentru um, de recensământ din statele membre pentru că rata respondenților la toate aceste studii și la recensământe a uh, evoluat în statele membre. De asemenea, s-au elaborat noi uh, clasificări și noi am dorit să ținem cont de toate aceste schimbări. Cum spuneam, un raport foarte pertinent pentru regula majorității clasificate de la Consiliu și, de asemenea, Vrem să încurajăm statele să folosească acest concept al reședinței utile, astfel încât să existe ceva flexibilitate în ce privește aceste uh, statistici, dar ele să fie fiabile. Noi ne dorim să putem să implementăm, uh, să punem în aplicare acest nou regulament al Comisiei cu toate adaptările tehnice de care va fi eventual nevoie. Mulțumesc, acum dau cuvântul domnului raportor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund acum la întrebările care mi s-au pus. Care e situația cu 31 decembrie 1 ianuarie? În documentele pe care le cunosc eu, tot timpul se vorbește de 1 ianuarie. Niciodată, din câte mi-amintesc eu, și aceasta este o chestiune tehnică, nu s-a vorbit de 31 decembrie. Aceasta e o chestiune tehnică. Acum, în ceea ce privește apartenența etnică, cred că dacă Franța, Germania, Olanda ar fi știut care sunt dificultățile pe care le vor avea dacă uh, mulți emigranți uh, musulmani vor fi numărați la recensământ fără să se țină cont de uh, specificităților culturale sau lingvistice sau de apartenența religioasă și identitară, uh, ar fi fost într-adevăr o problemă. E mult mai simplu să vezi realitatea atunci când datele uh, sunt corecte. Și deci știm că nu sunt de fapt 10, trebuie să construim 10, ci 2000 de moschei, de exemplu. În ceea ce privește propunerea comisiei, eu aș vrea să repet că suntem de acord că este nevoie de o armonizare în acest domeniu, dar Am uh, spus deja de mai multe ori uh, acest lucru, Uniunea Europeană nu este un teritoriu al, uh, doar al unora, unor națiuni, mai bine poate să ne luăm după strategia ONU, pentru că foarte multe țări nu știu nici până astăzi care este numărul de migranți. Ce va face Comisia Europeană apoi? când va avea uh, numărul migranților, oare vor putea să-l folosească din nou pentru a avea o majoritate calificată acolo unde le convine? Eu cred că acest joc cu cifre nu este neapărat un lucru bun pentru Europa. Haideți să ne uităm la Belgia, de exemplu. Foarte mulți din funcționarii europeni, uh, interpreți, uh, traducători și așa mai departe, lucrează și locuiesc aici. Și Belgia are 11, între timp, aproape 12 milioane de locuitori. Cel puțin 600.000 de cetățeni lucrează însă în Belgia pentru Uniunea Europeană, pentru instituții și peste alte sute de mii care sunt migranți. Aceasta influențează, bineînțeles, cifrele și Ciprul este un exemplu bun în, în materie pentru că din cauza acestei uh, schimbări sunt, uh, se fac, cifrele sunt diferite. Noi nici nu credeam în România că 3 milioane de oameni o să părăsească țara, de exemplu. Toate aceste cifre uh, sunt importante, asta este ceea ce vreau să spun. Există consecințe politice foarte mari dacă unele state membre își schimbă ponderea în Consiliu pe baza numărului de migranți care trăiesc în țara lor. Și aceasta din 1 noiembrie 2014 ar putea să devină practică curentă. Și în intermediul unui an, de exemplu, s-ar putea să se schimbe uh, tabla de șah și uh, jocul de putere de la, de la Consiliu. Mai există, bineînțeles, și alte probleme care sunt menționate în raport și care sunt uh, și ele, într-adevăr, de rezolvat. Eu cred însă că în spatele unui raport tehnic și de fapt se ascund chestiuni politice de mare anvergură și cred că ar trebui să fim foarte precauți cu această temă. Mulțumesc. Eh, merci beaucoup. Președinta, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, în această situație, noi, eh, eh, în calitate de legiuitor, da, ne lovim de obstacole tehnice și suntem conștienți că din dreptul tehnicului se ascunde politicul. De aceea trebuie să înțelegem jocul cât mai bine. Avem nevoie de experți. Uh, din păcate însă răspunderea nu asumăm noi. Bun. Uh, la acest proiect de raport uh, se pot depune amendamente până pe 23 la ora 12 iar pe 28 noiembrie examinăm amendamentele de compromis. Votul este în ziua următoare. Atât pentru această dimineață. O să-i rog pe coordonator să mai rămână câteva momente în sală. Ne revedem în această dupămasă.